Doamnă președintă! Mr. Marcus. Good afternoon, colleagues. Bună ziua, stimați colegi. Stimați colegi, vă rog ocupați loc. În primul rând, îi dau cuvântul domnului Marco Șelo, președintele delegației noastre cu Israelul. Aveți cuvântul.